înaintat la următoarea sesiune plenară. Dacă nu există obiecții față de această procedură și rezoluția care, rezoluțiile care au fost adoptate astăzi vor fi trimise tuturor deputaților, astfel ședința se suspendă și vă urez o săptămână bună în continuare. Mulțumesc!